Thank you very much. Mulțumesc. Bun, trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi. E vorba de raportul anual pentru subsidiaritate și proporționalitate și are cuvântul doamna Medi Delvo. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit 70 de amendamente pentru acest raport anual și, evident, n-am să, vă, nu o să vă surprindă dacă vă voi spune că linia de gândire a grupurilor politice e asemănătoare cu cea din anii precedenți. Deci avem o parte din aceste amendamente care subliniază faptul că există o îmbunătățire a sistemului de participare de când s-a instaurat refit. Unii colegi au venit și cu cifre pentru a ilustra uh, creșterea sau scăderea anumitor procente. Eu, sincer, nu prea aș vrea să se adopte aceste amendamente, pentru că dacă sunt mai puține propuneri, în consecință mai puține avize și atunci procentele nu prea ilustrează. Și nu vreau să menționăm prea multe cifre astfel în raport. Apoi, mulți colegi sunt de acord asupra faptului că trebuie să promovăm legătura între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, dar mai ales între Parlamentele Naționale, în așa fel încât să consolidăm spiritul european. Și evident, există și amendamente care solicită crearea unor noi instrumente, în așa fel încât să acordăm spațiu suplimentar acelor studii de impact, să acordăm mai mult timp parlamentelor naționale pentru ca acestea să-și redacteze avizele. Acum, eu ce să vă spun, sunt cam reticentă pentru că mie mi se pare că avem atât de multe instrumente. Fi bine dacă parlamentele naționale le-ar și utiliza deja. Însă constatăm, într-adevăr, că parlamentele care se, sunt interesate de chestiunile europene au posibilitatea să influențeze propriile lor guverne și sunt parlamente care fac acest lucru chiar foarte bine și au și procedurile de care au nevoie. Acum, eu aș avea o întrebare pe care doresc să vă pun, uh, dragi colegi și domnule președinte. În raport observăm că există o propunere din partea președintelui Comisiei de a crea uh, un fel de task force pe proporționalitate și subsidiaritate. Am avut un schimb de opinii destul de succint în ceea ce privește componența acestui task force. Ne-ați spus că nu știați prea bine cum o să se deruleze lucrurile. Săptămâna trecută a avut loc o ultimă ședință. Ne-ați informat despre faptul că mm, șefii noștri, în marea lor înțelepciune, au hotărât să nu participe la această task force – așa că termenul pentru amendamente a trecut, s-a scurs. Poate că ar trebui totuși să spunem ceva referitor la această atitudine a Parlamentului, nu? E o întrebare pe care vă pun. Notăm propunerea domnului Juncker și apoi spunem că nu vrem să participăm. Eu, dacă aș fi un cetățean de rând, prima întrebare care îmi vine în minte e, păi de ce nu v-ați dus? De ce n-ați participat la această task force? Ar fi poate util, nu știu, mă interesează să văd părerea dumneavoastră. Mă gândesc că ar trebui să adăugăm ceva, o explicație, o, o frază să explicăm situația. Deci, bun, n-ar fi ceva normal, pe o procedură normală, pentru că au trecut uh, termenele limită pentru amendamente, însă era așa un semn de întrebare pe care îl aveam și pe care vi-l înaintez, domnule președinte. Domnul Radev. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamna Delvo. Aș dori să o felicit pe doamna Delvo pentru acest raport excelent care oglindește punctele principale ale rapoartelor anuale ale Comisiei Europene referitor la principiile de subsidiaritate și proporționalitate și asta pentru anii 2015-2016 au fost introduse un număr mare de amendamente și sunt convinsă că acestea vor îmbunătăți textul. Aș dori să evoc trei aspecte. Mai întâi, o legislație eficientă și de calitate, iată un aspect important. Aici putem să înregistrăm progres și putem veni cu adevărată plusvaloare. Europa trebuie să reacționeze la nivelul care îi, se, care, care îi corespunde. Apoi, relațiile cu parlamentele naționale referitor la principiul de subsidiaritate și sistemul de alertă timpurie. Această posibilitate ușurează relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale. Deci, dar cred că o atenție deosebită trebuie să fie acordată flexibilității și termenelor de 8 săptămâni de care dispun parlamentele naționale pentru a putea respecta principiul de subsidiaritate. Și, în al treilea rând, parla- de- decizia Parlamentului European de a nu participa la task force uh, instaurată de Comisia Europeană, cu ocazia acestor ultime întâlniri și ședințe ne-ați informat de acest lucru și vreau și eu să vă adresez aceeași întrebare. Am putea să obținem mai multe informații referitor la motivele care stau la baza acestei decizii. Mulțumesc! Okay. I don't... Yes, Mr. Le Breton. Mulțumesc acum domnul Le Breton. Mulțumesc doamnei Delvo pentru acest uh, raport. Într-adevăr, aș dori să spun ca și dânsa că nu putem să lăsăm punctul 3 așa cum e, pentru că Punctul 3 se referă la inițiativa președintelui Juncker pentru acea task force și pentru a munci în domeniul acesta al subsidiarității și proporționalității și Parlamentul, în fapt, se opune și e un fel de decalaj între acest raport și ceea ce s-a întâmplat în practică. Mă gândesc că ar trebui să găsim o soluție aici, într-un fel sau altul, pentru că e un fel de contradicție. Eu ce am înțeles, pentru că am uh, participat la ședința plenară în momentul în care a existat o oarecare altercație între președintele Parlamentului Tajani și președintele Juncker, uh, am înțeles că, după părerea sa, a domnului Tajani, Parlamentul nu era destul de bine uh, integrat, echilibrat, tratat în componența acestei task force. Doar trei locuri erau rezervate pentru Parlament. Parlament. Bun, în acest caz înțeleg și eu par- reacția Parlamentului. Și păcat, e păcat, pentru că sunt alte grupuri de lucru la care participăm și asta dovedește că aveam dreptate când spuneam adinaur că s-au dat prea multe competențe Comisiei Europene care se tot lărgește așa în funcțiile sale și care tratează celelalte instituții cu un oarecare dispreț. Doamna Delvaux, ce părere aveți despre un eventual uh, amendament oral prealabil negociat și propus înainte de votul raportului? Ah, E singura posibilitate de care dispunem AFCO va vota în februarie. Votul în Comisia AFCO va avea loc în februarie și putem avea, nu știu, undeva o, o ședință a coordonatorilor, a raportorilor din umbră, dar am putea avea o astfel de ședință dacă mai avem timp să găsim o cale. Oricum, trebuie să găsim și o formulare a acestui amendament oral, lucru care poate nu va fi chiar așa de simplu, însă ar fi foarte util uh, dacă am ști care era conținutul uh, scrisorii președintelui Tajani către președintele Juncker, măcar să știm ce fel de argumente au fost invocate, argumente pentru care Parlamentul refuză să participe la această task force. Dacă asta figurează la procedură, foarte bine. Dar mă gândesc și la conținut, la conținut. Cred că trebuie să discutăm conținutul acestui amendament oral, eventual la ședința raportorilor din umbră but with uh, hopefully the letter of, the, of uh, President Tajani. Slavă Domnului că avem această scrisoare a președintelui Tajani. Să nu devrait pas être un secret, quand même. Bănuiesc că nu e așa mare secret, nu? Să sperăm că nu, spune domnul președinte. Domnul Karim, da, mulțumesc. Câteva cuvinte de adăugat. Noi suntem una dintre acele instituții care a fost în măsură să conlucreze direct cu Comitetul Regiunilor și am înțeles că și ei au primit și au, pri- au, fost, uh, au primit locuri uh, în mod substanțial în această task force. Câte știu eu, spune doamna Delvo, s-au prevăzut 9 locuri. 3 pentru Comitetul Regiunilor, 3 pentru toate parlamentele naționale și 3 pentru Parlament, Parlamentul European. N-am fost tratați mai prost decât alte instituții. Mă pot gândi așa ca la câteva motive pentru care Parlamentul nu dorește să participe, însă nu vreau să interpretez punctul de vedere al președintelui, Ce aș prefera mai degrabă să vedem clar ce scrie în scrisoarea președintelui Tajani ca să putem motiva. Pentru că altfel ce putem spune? Ca și comisie pe afaceri uh, juridice. Noi n-am discutat dacă vrem să participăm sau nu. N-a avut loc o astfel de discuție, deci bănuiesc că fiecare are propria sa părere. Și avem nevoie de o părere nu a noastră individuală, ci a comisiei. Așa că în acest caz nu trebuie decât să respectăm uh, uh, avizul sau părerea președintelui. Într-adevăr, la conferința președinților s-a luat o decizie. Ce putem face este să Vedem care a fost formularea din uh, scrisoarea președintelui Tajani către uh, președintele Juncker și în consecință să formulăm un amendament oral să-l uh, propunem la momentul votului. Da? Foarte bine. Vreau doar să vă informez că organizez o ședință a raportorilor din umbră și 13 martie ar fi data la ora 15, într-o săptămână de Strasburg. Poate mai simplu. Deci, de la ora 15 la ora 16.30 în data de 13 martie. Și am putea atunci să votăm în martie, în ședința, în uh, ședința plenară a comisiei noastre. Da, da, într-adevăr, spune domnul președinte, putem încheia acest punct de pe ordinea de zi, punctul 10, și să trecem deci la punctul 11. E vorba de un schimb de opinii cu reprezentanța ai comisiei în ceea ce privește uh, tabela de uh, marcaj, tabelul de bord al UE pe 2017 privind justiția. Raportoare este doamna Güteland, și mai întâi am să dau cuvântul doamnei Niove Ringu din partea DG Justiție pentru a ne face această prezentare. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, thank you very much, Mr. Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ne-ați dat astăzi ocazia să vă prezentăm tabela de marcaje, o justiție 2017. Nu e prima dată când discutăm despre această tabelă cu dumneavoastră și în acest sens vă reamintesc faptul că Parlamentul European a avut o rezoluție în februarie 2014 cu privire la tabela de marcaj privind uh, justiția. Uh, în acest raport și a exprimat interesul pentru acest scoreboard european și a cerut Comisiei să continue acest exercițiu. Tabela 2017 privind justiția e, la cincea. e de fapt reprezintă a cincea ediție. Așa că discuția de astăzi vine la momentul oportun pentru că putem să evaluăm tendințele, dezvoltările care au avut loc pe parcursul acestor cinci ani. Așa cum probabil știți cu toții, tabela e un instrument de informare. Se publică acest document în fiecare an de Comisia Europeană și își dorește să ofere o privire de ansamblu pe trei elemente principale care trebuie să existe, astfel încât să ne asigurăm că sistemul de justiție este eficient. În primul rând, independența, calitatea, eficiența sistemelor naționale de justiție. Obiectivul este să fie îmbunătățită eficiența acestora. De ce am nevoie de, de sisteme de justiție eficiente? Cred că cu toții putem să fim de acord și s-a subliniat de mai multe ori că sistemele de justiție eficiente sunt cruciale pentru a ne asigura că cetățenii și mediul de afaceri din UE pot să se bucure pe deplin de drepturile pe care le au și să se consolideze încrederea reciprocă între statele membre. In addition, the 2008 Uh, annual growth survey Uh, which was... Sondajul privind creșterea anuală, care a fost uh, subliniat în ultimul timp, arată că independența, calitatea justiției sunt de asemenea importante pentru a avea un mediu de afaceri bun. În acest context și din aceste motive, îmbunătățirea eficienței justiției naționale e acum o prioritate bine stabilită în semestrul european și anume în ciclul anual UE de politici economice. Tabela de marcaj se încadrează bine în acest semestru european pentru că vine cu aceste informații cu analiza comparativă. E astfel mai ușor să fie identificate punctele minus, cele mai bune practici și să se țină cont de provocările existente și progresele din domeniu. În contextul semestrului european, bineînțeles, o analiză mai aprofundată are loc Există evaluări specifice pe țară care sunt făcute prin intermediul dialogurilor bilaterale cu autoritățile naționale și părțile implicate. Și bineînțeles, în aceste evaluări se ține cont de caracteristicile și specificitățile sistemelor de justiție din diferitele state membre. Se ține cont de ele în adoptarea recomandărilor specifice de la stat la stat. Îmbunătățirea eficienței sistemelor de justiție e importantă și pentru eficiența legislației UE în întregimea sa. Când se pune în aplicare legislația UE, curțile naționale uh, au un rol de curți europene și se asigură că această legislație este pusă în aplicare așa cum trebuie. De aceea, tabela de marcaj analizează foarte bine toate acestea ce se întâmplă atunci când este pusă în aplicare legislația europeană. Tabela de marcaj nu provochează niciun anumit fel de sistem de justiție. Toate statele membre sunt tratate echitabil. Oricare e modelul de justiție națională sau tradiția juridică în statul membru, independența, calitatea și eficiența sunt parametrii cei mai importanți pentru un sistem de justiție eficient și trebuie să fie toate aceste uh, toate acestea asigurate. În cazurile comerciale și administrative ne-am implicat. Este un instrument uh, în continuă dezvoltare care s-a dezvoltat din dialogul cu Parlamentul European și statele membre. Această discuție astăzi face parte dintr-un asemenea dialog. Care sunt sursele pentru tabelă? Pe scurt, o mare parte din datele cantitative sunt furnizate de statele membre însele și sunt trimise Consiliului Europei, cu care avem un contract multianual. Acesta conform metodologiei. Alte surse de date sunt din Eurostat, de la Formul Economic European și date colectate în colaborare cu reprezentanții statelor membre, care vin fie de la Ministerele de Justiție sau mai degrabă și de la Ministerele de Justiție și de pe ramura judiciară. Există diferite rețele judiciare, cum ar fi uh, rețeaua europeană a consiliilor, apoi asociații între curțile supreme administrative și rețeaua președinților curților supreme. A fost o introducere generală ce e această tabelă privind justiția și acum, dacă îmi permiteți, mă voi axa pe ediția 27 a acestei tabele de marcaj privind justiția și vă voi exemplifica uh, punctele pozitive ale acestei tabele și vă voi spune care sunt provocările la care mai trebuie să facem față. Ce am descoperit din tabela 2017? În primul rând, numărul de state membre care au fost identificate ca avea de-a face cu provocări în uh, procedurile judiciare mai ales în ceea ce privește litigiile, acum procedurile acestea s-au scurtat. În al doilea rând, în mediul de afaceri, percepția independenței justiției a fost îmbunătățită sau a rămas stabilă în 5 ani în mai mult de două treimi din statele membre. În anumite state membre, această percepție chiar s-a îmbunătățit cu 20% de la prima ediție a tabelei în 2013. Calitatea sistemelor de justiție rămâne o prioritate în statele membre. Peste jumătate din state cheltuie mai mult per capita pentru sistemul judiciar în 2017, deși există criza economică în 2017 se, în această tabelă se axează și pe accesul cetățenilor la justiție. În majoritatea statelor membre, cetățenii care uh, sunt săraci, pot să obțină ajutor juridic dacă au de-a face cu un litigiu privind consumatorii de o valoare de până la 6.000 de euro. Acestea sunt aspectele pozitive, elementele pozitive pe care le putem observa din 2017, însă bineînțeles că mai există provocări. În primul rând, deficiența sistemului de justiție mai este o problemă într-o serie de state membre, mai ales cu privire la cazurile pendinte. Aceleași state membre continuă să aibă cele mai mari întârzieri în uh, dispute civil-comerciale în ultimii ani. Oricum putem să vedem progrese în anumite țări. A existat o scădere cu 30% în cazurile pendinte din 2010. Sistemele naționale de justiție au de-a face cu anumite dificultăți și cu munca specifică pe anumite sectoare din legislația europeană. În 2017, pentru prima dată, tabela de marcaj a încercat să exemplifice și dure, durata procedurilor pentru uh, infracționalitate sub directiva privind spălarea de bani. Această luptă împotriva spălării de bani ține, bineînțeles, uh, și de un context bun pentru afaceri. Tocmai de aceea am, am hotărât să analizăm și astfel de date. În al doilea rând, tribunalele trebuie să utilizeze mai bine informațiile și mm, tehnologiile de informare și comunicare. În 2017, tabela de marcaj a arătat niște rezultate dintr-un sondaj al avocaților cu privire la folosirea instrumentelor TIC. S-a constatat că în anumite țări aceste instrumente TIC în anumite state nu sunt folosite suficient. Există diferite motive în spatele acestui fenomen. Unii avocați au spus că pentru că asemenea instrumente nu le sunt disponibile sau pentru că nu au avut experiențe plăcute când au încercat să le utilizeze. Așa că e o chestiune în care se pare că e nevoie de mai multă pregătire pentru a se familiariza cu instrumentele TIC. Și apoi, în tot în această tabelă de marcaj pentru 2017, am constatat că mai există provocări care rămân cu privire la independența judiciară. Anul trecut, sondajul Eurobarometru a arătat că există anumite interferențe sau presiuni din partea guvernului și politicienilor și acesta e un motiv pentru faptul că există această lipsă de independență. Pentru independența justiției, fac o paranteză acum, am folosit rezultatele din sondajul Eurobarometru în curs. Cred că acestea, e, acestea sunt elementele principale pe care vi le-am putut prezenta pentru tabela de marcaj 2017. V-aș mai spune că ne aflăm acum în procesul de pregătire a tabelei de marcaj justiție 2018. Ne aflăm într-o etapă în care colectăm date și le prelucrăm astfel încât să prezentăm această tabelă de marcaj pe timpul primăverii. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult, doamnă. Acum are cuvântul doamna Iutala. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru această prezentare. Acest raport, din propria inițiativă, vine ca răspuns al Comisiei pentru uh, tabela de marcaj 2017 această tabelă de marcaj pentru 2017, pe care ne-a prezentat-o Comisia pe 10 aprilie 2017, ne oferă o analiză comparativă a calității, eficienței în sistemele de justiție din statele membre, așa cum tocmai am auzit. Față de edițiile anterioare există diferențe. Este analizat accesul consumatorilor la justiție, posibilitatea de a depune plângeri împotriva companiilor, arată uh, durata procedurilor judiciare în ceea ce privește infracționalitatea legată de spălarea banilor libe sub regula 54 Comisie Asociată, sub regulamentul de procedură. Și libe a cerut competențe exclusive cu privire la această referire în tabela de marcaj la spălarea de bani și competențe partajate cu privire la competențe pe statul de drept. Ca raportor la juri, salut această tabelă pentru 2017 și obiectivele sale, și anume o justiție eficientă, independentă și importanța unei înalte calități în sistemele judiciare în statele membre. Cu toate că eu consider că viitoarele tabele de marcaj ar putea să dezvolte noi indicatori și să îmbunătățească situația din statele membre cu privire la accesul la justiție, echilibrul de gen, uh, instrumentele digitale, independența, o lipsă de date suficiente pentru a avea o mai bună privire de ansamblu. Mă bucur că Comisia este prezentă astăzi aici, la acest prim schimb de opinii și aștept cu nerăbdare să discut cu ceilalți raportori din umbră, cu ceilalți membri ai jurii, să-și aducă și ei aportul în dezvoltarea acestui raport. Am și eu câteva întrebări adresate Comisiei și sper că și alți membri vor avea asemenea întrebări. În primul rând, a existat o anumită critică legată de tabela de marcaj actuală că nu e relevantă pentru că nu vorbește îndeajuns despre respectarea statului de drept, nu evaluează asemenea lucruri și nu evaluează protejarea drepturilor fundamentale și drepturile omului. Deși statul de drept e dificil de monitorizat și măsurat, așa e, s-a gândit Comisia la noi metode de monitorizare sau o combinație între indicatori cantitativi și calitativi, astfel încât să poată să cuprindă complexitatea situației cu privire la încălcarea drepturilor fundamentale în statele membre. Aceasta ar fi prima mea întrebare. A doua întrebare. Cred că e important să continuăm să discutăm despre această lipsă de date atunci când nu au fost furnizate niciun fel de date de anumite state membre pe anumite categorii care apar în tabela de marcaj. Mă întreb ce face Comisia în colaborare cu statele membre astfel încât să îmbunătățească această situație și trei, aș dori să subliniez rolul ajutorului juridic în garantarea părților mai slabe, grupurilor marginalizate, cum ar fi LGBTI, la accesul la justiție sub legislația europeană. E bine, Comisia Europeană a cercetat disponibilitatea uh, ajutorului juridic și taxele judiciare, dar cred că ar fi bine dacă Comisia Europeană s-ar putea gândi și la alte grupuri de cetățeni, nu doar la consumatori implicați în litigii cu companiile, să vadă dacă și alții sunt eligibili pentru ajutor legislativ și cât um, de, cât de sprijinite sunt alte tipuri de grupuri. Aceasta ar fi a treia mea întrebare. Cât despre procedură, avem un calendar provizoriu și voi prezenta proiectul de raport la următoarea reuniune a Comisiei la data de 27 februarie, termenul de depunere a amendamentelor data de 6 martie, analiza amendamentelor 26-27 martie și votul la juri e prevăzut pentru data de 24 aprilie și sunt încrezătoare că vom putea respecta acest calendar. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Radev. Mulțumesc, domnul Radev. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, dragi colegi, obiectivul tabelei de marcaj este acela de a ajuta organele naționale să-și îmbunătățească eh, eficacitatea propriilor sisteme judiciare, punând accentul pe procedurile în uh, Um, cauzele civile și comerciale. Ne concentrăm și pe procedurile administrative pentru a încuraja statele membre să creeze un mediu de afaceri mai prietenos pentru investiții, pentru întreprinderi și pentru cetățeni. Tabela de marcaj oferă informații în legătură cu funcționarea sistemelor judiciare și ne ajută să evaluăm impactul reformelor uh, din aceste sisteme. Dacă tabela de marcaj pe tabela de marcaj apar rezultate proaste, e nevoie de o analiză mai profundă a acestora. Această evaluare specifică cazului fiecarei țări se face în contextul semestrului european uh, printr-un uh, dialog cu organele respective și cu părțile vizate. Evaluarea ține cont de particularitățile din sistemul judiciar și contextul statului membru respectiv și această evaluare poate duce uh, Comisia Europeană să propună Consiliului uh, recomandări specifice pentru fiecare stat membru pentru a-și ameliora propriul sistem judiciar. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că independența justiției garantează eficacitatea acesteia, garantează supremația legii, garantează un proces echitabil și aduce încrederea sistemelor și a întreprinderilor în sistem. Eh, pentru asta trebuie să se țină cont de principiile statului de drept, să se respecte eh, standarde europene în ceea ce privește independența justiției. Tabela de, de marcaj face și o comparație a calității și eficacității sistemelor eh, statelor membre. Tabela de marcaj este folosită pe scară largă și este identificată ca sursă în rapoartele regulate ale Comisiei Europene în legătură cu mecanismul de cooperare și verificare care se aplică în cazul Bulgariei și al României. Nu întreb de ce sistemul judiciar bulgar nu uh, are note proaste. În multe cazuri, sistemul judiciar al Bulgariei este printre cele mai performante. Acest sistem însă este, a fost criticat evoluat continuu în ultimii ani. Tabela de marcaj trebuie să fie obiectivă, să se bazeze pe date statistice și nu trebuie să fie instrumentalizată în scopuri politice. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Zvifka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc doamnei Guteland și um, reprezentanților comisiei prezenți aici. Pentru, doresc să mulțumesc tuturor pentru observații. Um, sunt lucruri foarte importante pe care le discutăm și încercăm să ne concentrăm pe cooperarea între sistemele judiciare din diversele state membre renunțând, renunțarea la procedura executor este cel mai bun exemplu. Și această tabelă de marcaj este doar unul dintre elementele care permit uh, să să construiască o, o relație pe, bazată pe încredere între sistemele de judiciare ale statelor membre. Uh, în 2013 am început să lucrăm la conceptul de tabelă de marcaj și atunci aveam anumite preocupări. În legătură cu presiunile făcute asupra sistemelor judiciare din anumite state membre. Dar se pare că nu ar fi trebuit să ne îngrijorăm, pentru că acum beneficiem de un instrument imparțial de evaluare a funcționării sistemelor judiciare din statele membre. Însă eu nu aș fi atât de optimist sau la fel de optimist ca și um, cei de la comisie, pentru că cred că procesul este unul treptat și nimic nu se poate face peste noapte. Am fi dorit ca sistemele judiciare să funcționeze mai bine, mai ales uh, prin intermediul folosirii sistemelor informatice cu avantajele lor. Procedurile ar, fi dura, ar dura mai puțin și ar avea costuri reduse. Deci, uh, faptul că multe state membre evită sau amână introducerea acestor instrumente informatice Nu, este un lucru pe care nu pot să-l înțeleg. Vom rămâne în contact cu doamna Guteland, vom mai discuta aceste lucruri ulterior, dar poate ar fi o idee bună că atunci când vine vorba de tabela de marcaj să ne concentrăm pe cooperarea în formarea uh, staffului uh, din sistemul judiciar. Poate ar trebui să ne concentrăm mai mult pe acest aspect. Știu că cei care iau deciziile um, trebuie să știe că nu putem construi o cultură juridică de calitate în Uniunea Europeană și încredere în sisteme dacă personalul din acestea nu participă uh, la uh, sesiuni comune de formare. Se discută câteva elemente noi în uh, tabela de marcaj. Până acum se evaluau doar Um, sistemele pentru procedurile uh, comerciale și civile. Acum uh, s-au, fost, s-au uh, identificat și cauzele din, legate de drepturi consumatorilor sau chestiuni legate de spălarea de bani, care este de, de care se ocupă Comisia Libe. Întrebarea mea adresată reprezentanților Comisiei este următoarea. Cum puteți să izolați chestiunile legate de dreptul consumatorilor de alte chestiuni civile. Cum ați ajuns la această idee, deci a separării dreptului consumatorilor de restul cauzelor civile în tabela de marcaj? Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Trebuie, nu mai avem timp și trebuie să și răspundă comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Ultima frază. organismul informal cu participarea reprezentanților Ministerelor Justiției, dar și a judecătorilor, include reprezentanței tuturor statelor membre și care este obiectivul uh, său. Are cuvântul reprezentantul Comisiei foarte pe scurt. Le tableau de bord uh, des systèmes judiciaires. Nu, domnul Breton, mă scuzați. Uh, doar un minut, domnule președinte. Dacă se dorește favorizarea cooperării între, cooperării între sistemele judiciare, nu am nimic împotrivă. Indiferent de modelul de Europa pe care îl dorim, nu putem avea ceva împotriva cooperării între sistemele judiciare. Dar mă tem că această cooperare s-a transformat într-un sistem de presiune asupra anumitor state. Și un coleg a vorbit despre soarta Bulgariei și asta nu îmi dă deloc uh, nu mă liniștește deloc. În ceea ce privește um, uh, ideea doamnei Gutland să se insiste mai mult asupra sistemelor de ajutor în justiție, uh, nu poate fi criticat, dar nu înțeleg de ce vorbește despre persoanele LGBTI, pentru că ajutorul um, uh, juridic este pentru săraci, dar nu trebuie să le întrebăm ce orientare sexuală au înainte de a le oferi acest ajutor. Uh, now I would like... Acum are cuvânt cuvântul, uh, cuvântul reprezentanții Comisiei foarte, foarte pe scurt, pentru că mai avem doar două minute. Mulțumesc. Voi răspunde, voi începe prin a răspunde întrebărilor raportorilor. Doresc să subliniez faptul că tabelul de marcaj privind justiția în UE nu trebuie să fie văzut ca instrument de monitorizare. Este doar un instrument care oferă informații comparative în legătură, pe baza unor indicatori. Deci, nu are obiectivul de a face o evaluare aprofundată a situațiilor din statele membre. Deci nu trebuie să facem confuzie cu alte instrumente pe care le avem poate la dispoziție pentru a monitoriza independența justiției în anumite, în diferite domenii. Deci nu trebuie să facem uh, o, un amalgam uh, cu uh, raportul uh, CVM. Deci uh, se face doar o evaluare a ceea ce se întâmplă pe baza unor indicatori comuni tuturor statelor membre. În ceea ce privește Um, lipsa anumitor date. Într-adevăr, ne confruntăm uh, în continuare cu anumite dificultăți. Eram o situație și mai proastă la început. Încercăm să îmbunătățim situația de la un an la altul și cred că putem spune acum că aproape am reușit uh, să obținem toate datele, dar nu chiar. În ceea ce privește Cealaltă întrebare privind ajutorul juridic ne-am bazat pe un scenariu elaborat cu uh, juriștii. Bineînțeles, putem să mai, să mai discutăm uh, aceste lucruri. Uh, s-a bazat, deci, pe baza unei anchete uh, organizate de uh, grupul de experți. Obiectivul tabelei de marcaj este acela de a construi o atmosferă de încredere între sistemele de justiție ale statelor membre, dar nu se limitează doar la cauzele transfrontaliere, examinează întregul sistem uh, judiciar din fiecare stat membru și tabela de marcaj ne ajută să înțelegem ce se întâmplă practic în altă parte și ne dă și posibilitatea de a face schimb de bune practici. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă aveți ceva de adăugat, um, puteți să o faceți în scris. Vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem după masă la ora 14.30.